Präsident! Domnul președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor, vă rog să luați loc. Ședința întreruptă 19 ianuarie 2012 este astfel reluată. Procesul verbal din 19 ianuarie 2012 și textele adoptate se află în fața noastră. Există obiecții împotriva procesului verbal? Nu este cazul. Acesta este astfel adoptat scurte observații. Doi deputați și-au înaintat uh, demisia în calitate de deputați europeni. Este vorba despre doamna Diana Wallis, care de la 1 februarie 2012 uh, a renunțat la funcția sa. Doresc să-i mulțumesc doamnei Wallis pentru activitatea sa constructivă în Parlamentul European uh, pe o perioadă îndelungată. De asemenea, domnul Proinsias de Rosa mi-a comunicat că începând cu 2 februarie 2012 renunță la mandatul său la Parlamentul European. Același lucru este valabil și pentru domnul De Rosa. Pornesc de la premisa că dânsul ne va mai face onoarea de a fi prezent aici, astfel voi putea să-i mulțumesc acest lucru, uh, mulțumesc personal. Parlamentul uh, ia notă uh, de acest lucru și constată, conform articolului 4 aliniatul 1 și 3 din regulament, că aceste locuri au fost eliberate, începând cu datele care au fost indicate. Domnul Vile Itale mi-a comunicat că a devenit, că a fost numit membru în Curtea de Conturi uh, Europeană. Parlamentul ia la cunoștință acest lucru, conform articolului 4, alineatele 1 și 4. Um, începând cu 1 martie 2012, locul uh, dânsuia este liber în Parlament. Vă informez că Comisia Jurii din, uh, în ședința sa din 25 ianuarie a anul acesta a propus o serie de mandate conform articolul 3, aliniatul 3 și 4, le-a verificat și le-a uh, propus în unanimitate. Este vorba despre mandatele următorilor deputați care trebuie să fie uh, validate. Anders Dotter, Cuschieri, Garcesas Ramon, Garcia Iero Caraballo, McIntyre, Ela Zaduski, Zidu i Alabacht, trematerra weidenholzer bratkowski kouchet roata stadler kukovi van der stoep miranda omarjee correia zamora naranjo escobar und zuber. este cineva împotrivă? Dacă nu, aceste mandate sunt declarate ca fiind valide din partea PPE-ului, din partea Alianței Progresiste a Democraților Socialiști, din partea conservatorilor și reformiștilor europeni și din partea uh, Confederației uh, stângii europene, am uh, primit solicitări de nominalizări uh, în comisii și delegații parlamentare. Lista acestor nominalizări se regăsește în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există niciun fel de obiecție în adoptarea procesului verbal, atunci aceste nominalizări sunt considerate ca fiind confirmate. Comisia Jurii a făcut următoarea corectură la un text adoptat de către Parlament. Este vorba despre o corectură la uh, regulamentul 596 din anul 2009 al Parlamentului European și al Consiliului, referitor la adaptarea unor acte legislative a unei, a unei proceduri de regulament cu control. Este vorba despre partea a patra. Urmează acum o listă lungă de numere, este vorba despre documentul Comisiei a Consiliului, pe care nu doresc să vi le mai citesc. Puteți să le citiți și să le descărcați pe Seance on Direct și în felul acesta câștigăm și noi și dumneavoastră timp. Trecem acum la planul de lucru. Proiectul de ordine de zi definitiv, care a fost decis pe 19 ianuarie de conferința președinților, se află în fața dumneavoastră. Se dorește să se ia cuvântul referitor la ordinea de zi? doresc să fac câteva comunicări. În primul rând, dezbaterea referitoare la concluziile uh, întâlnirii informale a Consiliului European uh, ianuarie 2012 va avea loc de la 15.10 la 16.40. În ora de întrebări cu uh, doamna vicepreședinte a Comisiei, înaltul reprezentant, doamna Ashton, se va desfășura în intervalul de timp 16.40-17.40. Următoarele dezbateri încep uh, de la ora 17.40. Dezbaterea referitoare la raportul Iturgais Angulo sper că am pronunțat corect, referitoare la aplicarea directivei privind managementul deșeurilor, va fi amânată pentru joi. În ceea ce privește joi, uh, întrebările orale privind fezabilitatea, introducere uh, obligațiunilor de stabilitate este amânată și înlocuită de raportul Iturgais Angulo după o prezentare scurtă a, rapor- a raportului Nicolai referitor la situația femeilor în război. Urmează o prezentare a raportului Regner privind uh, transferul de locuri din companii transfrontalier. De asemenea, Rezoluția înaintată de către Envi, conform regulii 88, va fi preluată în ora de vot în mod direct. Aș vrea să știu dacă este cineva împotrivă. Observ că toată lumea este de acord, cu mult entuziasm, astfel încât uh, planul nostru de lucru este adoptat ca atare. Și trecem acum la declarațiile Consiliului European și ale Comisiei referitoare la concluziile Consiliului European informal din 30 ianuarie 2012. Pe această care îl salut pe uh, președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, precum și pe președintele Comisiei Europene, domnul Barroso. Bun venit în Parlament și dau cuvântul domnului Van Rompuy. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, în ultimii doi ani, liderii europeni au fost nevoiți să ia decizii dificile și dureroase câteodată pentru stabilizarea monedei euro. Deși aceste măsuri au fost necesare și astăzi începem să